Europeană și Serviciul European de Acțiune Externă analizează proiectul de măsuri argentiniene pentru a stabili următorii pași ce trebuie făcuți. Toate opțiunile posibile sunt analizate. Vă mulțumesc! Was machen wir denn jetzt? Die Show jetzt kommen, ne? Ja. Äh, Uh, Bun. În ceea ce privește raportul Howitt, vreți să ascultați mai întâi pe domnul Howitt? Bine, atunci uh, schimbăm uh, intervențiile pentru că, iată, dorința doamnei Ashton este lege pentru noi și are cuvântul mai întâi raportorul Howitt. Mulțumesc, domnule președinte. Dezbaterea noastră de anul acesta vine într-un moment foarte important pentru că ne permite să ne ocupăm și de revizuirea strategică, care este o șansă odată într-o generație pentru plasarea drepturilor omului în centrul politicilor europene. Dacă drepturile omului sunt într-adevăr un fir de argint, noi trebuie să demonstrăm că există și un glonț de argint și în raportul nostru îi vom cere baronesei Ashton să numească un reprezentant special ca să se asigure că drepturile omului din perspectiva Uniunii Europene sunt exprimate clar pe scena internațională. Acesta trebuie să garanteze uh, legătura cu alte grupuri de lucru pe aceeași temă și mulțumim baronei Ashton pentru că participă la această discuție. Dorim să ne asigurăm că drepturile omului sunt susținute de toate delegațiile noastre din lumea întreagă. Dorim ca uh, organizațiile pentru drepturile omului să fie tratate ca parteneri, nu ca simpli agenți executanți. Vrem să ne asigurăm că faptul că drepturile omului sunt încălcate în Uniunea Europeană nu ne împiedică să le promovăm în afara ei. Trebuie să-i protejăm pe toți cei în pericol, trebuie ca transparența să fie mult mai mare în domeniul politicii drepturilor omului în Uniunea Europeană și responsabilitatea celor care încalcă drepturile omului poate să uh, se manifeste numai dacă și cei care le promovează și asumă responsabilitatea. În acest raport numim șase state care nu respectă uh, Uh, hotărârile Tribunalului Penal Internațional. 13 state nu au semnat sau nu au ratificat protocolul uh, ONU împotriva torturii și chiar și țara mea, Regatul Unit, în mod rușinos a obstrucționat ratificarea Convenției Europene privind drepturile omului. Înaltului reprezentant vreau să-i spun că înțeleg de ce ați cerut mai mult pentru mai mult în, dup, uh, după primăvara arabă. Astăzi vă rugăm să răspundeți la o problemă mai grea și anume mai puțin pentru mai puțin. Suspendarea acordurilor internaționale ale Uniunii Europene este un instrument bond și oricum folosit mult prea rar. Cerem să se intervină în fiecare țară și să se creeze mecanisme uh, cu efect real. Domnule președinte, de mult am spus că e mai important să vorbești pentru drepturile omului decât să taci din gură de dragul uh, unității Uniunii Europene. De aceea trebuie să felicităm Belgia și Austria care au votat pentru anchetele în uh, așezările din uh, teritoriile palestiniene și de aceea susținem investigarea crimelor de război din Gaza. Salutăm cooperarea uh, raportorilor din umbră în circunstanțe nu întotdeauna simple, însă îmi pare rău că la Comisia DEVE nu uh, am ajuns la majoritate clară pe tema drepturilor femeilor și a uh, victimelor predărilor extraordinare. Mâine sper că vom vota cu toții împreună pentru drepturile omului. Și în acest raport uh, am examinat chestiunea medilor, mass mediei sociale și a uh, drepturilor omului. Există o cursă a noilor tehnologii, dar există și o cursă a celor care pun căluș mijloacelor de comunicare în masă pentru exprimarea libertății. Și nu ezit să spun că Vodafone trebuie să învețe din uh, relația cu Mubarak și nu voi ezita nici să felicit Google care s-a opus cenzurii din China. Revin asupra tuturor uh, acestor chestiuni în raportul meu privind uh, răspunderea întreprinderilor pe care îl voi redacta mai târziu în acest an. Apoi mă refer și la relația cu secretarul de stat din uh, Statele Unite pe această, pe această temă. E nevoie de măsuri concrete ca să demonstrăm că am învățat din greșelile trecutului dinainte de primăvara arabă și că am înțeles că libertatea de exprimare are un nou sens într-o nouă epocă mediatică. Acestea sunt concluziile cheie de anul acesta și le uh, transmit Parlamentului. Da. Mulțumim foarte mult, domnule Howitt.

Grazie per la Commissione per i diritti. Vă mulțumesc. Acum în numele Comisiei eh, FAM, doamna Jimenez. Allora, l'onorevole Jimenez non... Doamna Jimenez nu este în sală, îi dau cuvântul vicepreședintei Ashton. din o mie nouă sute optzeci și trei când parlamentul european a început să adopte raportul anual și rezoluția privind drepturile omului acest for a făcut mult mai mult decât orice altă instituție pentru a se concentra pe această temă. E drept că uneori nu suntem de acord în legătură cu modul în care putem uh, apăra drepturile omului la nivel internațional. Deci, deși asta se întâmplă, suntem uniți în ceea ce privește obiectivul nostru. O lume mai liberă, unde demnitatea oamenilor este respectată, indiferent de originea lor, iar pentru Uniunea Europeană, și ne dorim de asemenea că Uniunea Europeană și SEA-ul să joace un rol deosebit pentru a-i sprijini pe acești oameni în lupta lor pentru drepturi. Acum mă voi referi la raportul domnului Howitt. În primul rând, felicitări, domnule Howitt. Ați ajuns la un uh, consens în rândul tuturor grupurilor politice. Și e un text esențial pentru mine, pentru colegii mei de la Comisie și pentru cei de la Consiliu. Chiar primul alineat din raport se referă la coerența dintre politicile interne și externe ale Uniunii una din temele importante din comunicarea din luna decembrie. Și cred că este extrem de important și pentru Parlament săptămâna aceasta, deoarece joi veți auzi declarații din partea Consiliului și Comisiei privind aderarea Uniunii Europene la Convenția Drepturilor Omului. Poate că pentru unii cuvântul coerență nu înseamnă prea mult, însă pur și simplu înseamnă că drepturile omului sunt uh, prezente în tot ceea ce facem noi, în Europa și dincolo de Europa. Asta înseamnă că vrem ca toți oamenii să beneficieze de aceleași drepturi universale, indiferent de cine sunt și unde trăiesc. În acest raport se sublinează importanța atragerii la răspundere și importanța implicației noastre în anumite situații și a răspunderii noastre. Și mă voi referi la două elemente pentru care și coerența și răspunderea sunt importante. Rolul femeilor. Ieri m-am întâlnit cu doamna Michelle Bachelet pentru a vorbi despre rolul femeilor în semnarea acordurilor cu ONU și modul în care vom sprijini femeile la nivel internațional. Și asta mai ales în momentele actuale, când Știm cum sunt discriminați atât creștinii cât și cei care nu au credințe. Toleranța este un principiu de bază al Uniunii Europene și de aceea libertatea de cult trebuie să fie uh, consolidată într-o societate liberă. În Uniunea Europeană încercăm să facem toate eforturile pentru a ratifica, a adera uh, la statutul de la Roma. Aceste lucrări au înregistrat progrese. Până acum a însemnat uh, trei acorduri bilaterale, clauze uh, privind Curtea Penală Internațională și în multe din planurile noastre de acțiune avem astfel de clauze privind uh, Curtea Penală Internațională. Vrem să plasăm țările și regimurile în funcție de izolarea sau de angajamentele lor. Trebuie să vedem de asemenea cum ne uh, stabilim relațiile cu aceste țări. Drepturile omului niciodată nu au fost atât de importante și nu au dus la atâtea schimbări. Uitați-vă ce se întâmplă în Orientul Mijlociu, în Africa de Nord. Tineri, bătrâni, femei, bărbați, reprezentanții ai întregii societăți au găsit curajul de a-și cere drepturile. Unii au fost gata să-și jertfească viața pentru libertate, demnitate și pentru viitor mai bun și țin să le mulțumesc acum pentru tot ceea ce au făcut. Așa cum a spus domnul Howitt, în urma acestor evenimente și Uniunea Europeană trebuie să-și schimbe uh, reacțiile față de această zonă a lumii. Avem o nouă abordare și credem că parteneriatele noastre noi cu vecinii sunt mai puternice și mai sănătoase. Munca noastră la Consiliul pentru Drepturile Omului de asemenea ne-a ajutat să consolidăm aceste evoluții. La sesiunea numărul 19, care s-a încheiat pe 28 martie, rezoluția UE privind Siria a fost adoptată cu un vot record de 41 de voturi pentru din 47. Rezoluția noastră privind drepturile omului în uh, Birmania a fost adoptată prin consens, precum și rezoluția noastră privind libertatea uh, privind religia sau credința. Sesiunea a fost o reușită pentru drepturile indivizilor care de foarte multe ori sunt marginalizați. Iar panelul privind violența și discriminarea bazată pe orientare sexuală și pe identitate sexuală a fost o realizare remarcabilă datorită leadership-ului Africii de Sud împreună cu Ban Ki-moon. E inacceptabil că 80 de state încă penalizează relațiile între persoane de același sex, iar 7 chiar prevăd și pedepsa capitală. E complet incompatibil cu dreptul internațional. E important, de asemenea, că doamnele Barbara Lochpiller și Laima Andrichiene din Parlamentul European au putut participa la reuniunea Consiliului pentru Drepturile Omului, unde s-au adresat uh, șefilor de misiune ai UE și s-au întâlnit cu reprezentanți internaționali. Deci iată un exemplu al rolului important pe care îl joacă Parlamentul European și a modului în care promovează drepturile omului la nivel internațional. Comunicarea mea din decembrie a fost o contribuție la discuțiile continue care au loc între și în cadrul instituțiilor europene privind o abordare mai eficientă și cuprinzătoare privind drepturile omului. Acum aștept cu nerăbdare să colaborăm pentru a concretiza viitoarea noastră strategie. Așa cum am confirmat și la Comisia FED pe 20 martie, lucrăm pentru a pregăti numirea unui reprezentant special pentru drepturile omului, ca parte a unui pachet Eh, din comunicarea comună. E important să avem o persoană cu o mare experiență în acest domeniu. În același timp, la reuniunea Gimnic, am eh, stabilit că vrem o declarație politică în legătură cu obiectivele noastre. Unii vor, asta va duce la noi inițiative, altele fiind deja lansate. Și mă bucur să vă confirm că rețeaua privind punctele focale ale drepturilor omului e aproape completă. 116 delegații UE au deja una, unele au două, atât în ceea ce privește secțiunea politică cât și cea de cooperare. Și în toate aceste privințe vreau să colaborez cu dumneavoastră. Revizuirea politicii europene a drepturilor omului a fost anunțată aici, în Parlamentul European numirea unui reprezentant special a fost cerută de acest Parlament. Deci, iată, toate aceste lucrări continue în domeniul drepturilor omului și a democrației se fac în cooperare cu Parlamentul European. I-am scris președintelui Subcomisiei pentru Drepturile Omului, doamnei Barbara Lohbilă, pentru a-i cere să colaboreze cu mine. Doamnelor și domnilor, îi mulțumesc Parlamentul European pentru tot ceea ce a făcut și îi mulțumesc și pentru colaborarea din următoarele luni, pentru colaborarea și pentru sprijinul pe care ni-l va acorda. Vă mulțumesc. Acum intervențiile din partea grupurilor politici. De la PPE, domnul Gârb. Grzyb. Hrb. Dziękuję pani przewodnicząca. Ten doroczny Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc. Acest raport anual ar fi trebuit să fi fost adoptat în decembrie 2011. Iată că a venit primăvara anului 2012 când îl uh, analizăm. Însă, cred că e bine, deoarece analizăm acest raport împreună cu politica comunitară privind democrația și drepturile omului o politică anunțată de doamna Ashton în decembrie anul trecut. În 2010 s-au, întâmplat multe în domeniul drepturilor omului și în momentul în care analizăm acest raport, suntem în continuare impresionați de primăvara arabă. Întreaga noastră atitudine a trebuit să se schimbe. Procesele democratice trebuie sprijinite în alt fel. De asemenea, prevederile din tratatul de la Lisabona ne fac să ne schimbăm abordarea. Salut textul pregătit de domnul Howitt și îi mulțumesc pentru uh, modul în care a colaborat. În numele grupului PP fac asta. Aș vrea să mă refer la situația drepturilor omului din Belarus, mai ales la drepturile celor care au fost condamnați și condamnații au dreptul la un tratament decent și la o judecată dreaptă, iar familiile lor au dreptul la informații în legătură cu rudele lor. Văd că s-a făcut un pas înainte totuși în Belarus sub forma eliberării a doi deținuți politici. Salut de asemenea ultima rezoluție privind respectarea drepturilor omului în țările partenere, inclusiv în Ucraina. Și iau act de abordarea pozitivă care decurge din uh, înființarea instrumentului european pentru democrație și drepturile omului. E instrument care să sprijine țările respective înainte și după uh, începerea procesului de tranziție democratică. În ceea ce privește discriminarea minorităților religioase, nu putem sta cu brațele în sân în uh, această privință. În raport se, sprijin, se subliniază importanța colaborării media, cu mediatorii din țările partenere. E o promovare de bune practici care ne ajută să menținem uh, un nivel uh, ridicat în acest domeniu. De asemenea, în ceea ce privește răspunderea întreprinderilor, aceasta este importantă în domeniul comercial și al drepturilor omului, în ceea ce privește relațiile cu țările vecine ale Uniunii Europene. Vă mulțumesc! Grație pe... Mulțumesc. Acum, de la Socialiști și Democrați, doamna Copa, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să îl felicit pe domnul raportor, pe domnul Howitt. De asemenea, doresc să mă refer la cele spuse deja de înaltul reprezentant și anume care este situația drepturilor omului în lume. Trebuie să înțelegem vremurile prin care trecem și să fim uh, autocritici, pentru că Occidentul, statele Uniunii Europene, an la rând, uh, fie activ, fie pasiv, au susținut uh, regimurile dictatoriale din Africa de Nord, dorindu-se stabilitate în regiune. Dar iată că astăzi lucrurile s-au schimbat și sper că asta să ne o înțeleagă toată lumea. Nu putem să avem stabilitate pe termen lung dacă nu se respectă principiile democratice și drepturile omului. Dacă într-adevăr vrem ca în Uniunea Europeană să ne putem implica activ pentru respectarea drepturilor omului, atunci trebuie să încetăm să mai avem o dublă măsură în ceea ce privește uh, respectarea și uh, uh, garantarea drepturilor omului în lume. Orice pas în direcția respectării drepturilor omului trebuie să fie însoțit de presiune. Uh, Clauza cu privire la respectarea drepturilor omului în tratatele comerciale pe care Uniunea Europeană le semnează cu terțe state este aici un instrument foarte important care trebuie să fie implementat pe mai departe. Care este logica uh, mai mult pentru mai mult? Ei bine, această logică se poate uh, privi și în sens invers, și anume mai puțin pentru mai puțin. Și atunci trebuie să cooperăm împreună cu Națiunile Unite și aici vreau să-mi exprim uh, bucuria că au fost adoptate liniile directoare care fac ca Uniunea Europeană să participe în forurile internaționale. Totodată renoiesc apelul făcut deja și anume ca ambasadorii Uniunii Europene să se implice în continuare pentru respectarea drepturilor omului pretutindeni în lume. Ei trebuie să apere principiul respectării drepturilor omului oriunde s-ar afla. Una este să discutăm despre libertate religioasă și despre apărarea acesteia, dar alta este să ținem cont de uh, protecția tuturor grupărilor uh, religioase, pentru că nu este vorba doar de creștini, așa cum s-ar dori o unii în acest Parlament. De asemenea, trebuie să ținem cont și de problematica drepturilor femeilor. Uh, femeile trebuie să dispună de propriul corp, au libertatea de a face asta și acest lucru trebuie să fie uh, respectat, pentru că libertatea de a decide asupra propriului corp este un drept inalienabil și toată lumea trebuie să militeze pentru asta. Mulțumesc mult! Grazie. Mulțumesc, spune președinta, și acum în numele grupului ALDE, domnul Donskis, două minute. Thank you, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând vreau să-l felicit pe colegul meu, domnul Howitt, pentru raportul excelent pe care l-a făcut. Eu cred că împăcarea sensibilităților uh, morale aici e ceva greu. Raportul pune întrebarea dacă drepturile omului au devenit un subiect central și vital pentru Uniunea Europeană, dacă am reușit ca acestea să devină o parte normală din politica noastră externă. În același timp, să vedem dacă drepturile omului sunt un numitor comun pentru toate grupurile politice de aici și pentru întreaga Uniune Europeană. Acestea sunt întrebările care se pun în raport. Eu cred că atunci când e vorba de o încălcare clară, cum ar fi pedeapsa capitală, uciderile, încălcarea libertății de expresie sau de conștiință, persecutarea homosexualilor, a lesbienilor și a transexualilor, cred că aici avem un teren comun, niște valori împărtășite. Cred într-adevăr că pe viitor miza va fi să identificăm alte încălcări care nu sunt atât de clare și evidente, cum ar fi justiția selectivă, procesele selective, corupția endemică, uh, supravegherea lipsită de legitimitate, campanii sponsorizate de stat, uh, defăimarea, șantajarea uh, activiștilor de drepturile omului și așa mai departe. Însă, în orice caz, cred că în posibilitățile, cu posibilitățile pe care le-a avut, raportorul a făcut o treabă minunată și raportul acoperă o mare parte din îngrijorările și uh, așteptările noastre și de aceea țin să-l felicit încă o dată pe domnul Howitt. Vă mulțumesc. Pentru grupul verzilor, domnul Tavares, un minut și jumătate. Gaz. Uh, senhora Ashton, devo confessar que é com, foi com bastante... Mulțumesc. Doamna Ashton, trebuie să vă spun că am fost uh, foarte uimit atunci când am auzit uh, ce ați spus în legătură cu exproprierea din Argentina. Acest subiect nu are nicio legătură cu drepturile omului și știți că uh, Uh, am avut o urgență umanitară într-un stat din lume săptămâna trecută, Guinea-Bissau. În același timp, Uniunea Europeană facilitează traficul de droguri și de arme în uh, țări ca Guinea-Bissau. Sunt foarte uimit de faptul că Lady Ashton nu a menționat un stat care de mult timp se află pe marginea prăpastiei. Și vă rog, nu uitați că Uniunea Europeană exportă arme în Siria ă, și anume din Cipru, stat membru al Uniunii Europene. Toate acestea cred eu că încalcă convențiile internaționale și contribuie la ă, subminarea situației umanitare. Mă uimește că Lady Ashton vorbește atât de mult timp despre Repson și nu menționează aceste situații. Drepturile omului, drepturile fundamentale trebuie să fie apărate pe întregul glob. Și cred că domnul Howitt s-a exprimat foarte bine în raportul său, care este excelent și va fi un instrument foarte util pentru noi toți în viitor. Cred că în raportul său domnul Howitt are abordarea corectă și susțin tot ce dorește el. Grație. Vă mulțumesc. În numele grupului ECR, domnul Șimanski, două minute. Pani Visoca Mulțumesc. Doamna Ashton, doamnelor și domnilor, raportul din anul acesta în ceea ce privește situația drepturilor omului în lume este un raport care progresează în mai multe domenii prin comparație cu ceea ce s-a făcut în trecut, mai ales cu privire la prevederile uh, legate de libertatea religioasă. Este un drept uh, al omului inalienabil, acela de a avea libertatea de a-și alege religia. Acest lucru este stipulat și în Declarația pentru Drepturile Omului de la ONU. Iată că acum, la un an de la primăvara arabă, putem într-adevăr să tragem anumite concluzii și putem să vedem cât de tare e, cât de tare e amenințat creștinismul în uh, acea zonă a lumii și trebuie să ne sprijinim partenerii. Ar fi tragic dacă nu am face-o. Ar fi tragic dacă s-ar ajunge la concluzia că creștinii sunt primele victime ale procesului de democratizare, nu-i așa, din această uh, regiune. Franța, Regatul Unit transmit mesaje diferite în ceea ce privește ratificarea Convenției uh, Drepturilor Omului. Iar acest lucru nu face decât să facă ca uh, atribuțiile curților de justiție de la Luxemburg și Strasbourg să fie unele diferite și ar trebui să corectăm această situație. Iar acest raport nu trebuie să numească libertatea reproductivă, pentru că e doar o, o scuză pentru finanțarea avorturilor ilegale în lume. Și mi se pare că e un abuz al încrederii cetățenilor dacă se menționează acest lucru. Și uh, e un abuz și al Comisiei Europene și nu ar trebui să se întâmple asta la acest nivel. Mulțumesc! Mulțumim! În numele grupului EFD, domnul Belder, două minute. Dank u wel, mevrouw de voorzitter Mulțumesc, domnule preș- doamnă președinte. În ultimele zile, la posturile de televiziune și de radio din uh, țările de jos, am văzut uh, reportaje șocante în legătură cu răpiri și cu convertiri cu forța la islam a unor uh, tinere fete și femei în Egipt. Erau imagini cu o femeie de 27 de ani din Egipt, măritată, care a scăpat după ce i-au tăiat mâinile. Uh, sunt niște încălcări foarte grave la adresa minorității creștine din uh, Egipt. Și la un moment dat, uh, doamna Ashton, spuneați că era foarte greu să se dovedească așa ceva, însă iată că au loc aceste răpiri și aceste convertiri. Uh, Trebuie scrisă o scrisoare autorităților egiptene pentru a le cere colaborarea la acest dosar dificil. Deci aș vrea să știu care este angajamentul dumneavoastră. Am văzut niște imagini răscolitoare, uh, sprijinite, cu dovezi clare. Să nu uităm de asemenea că cea mai mare organizație pentru drepturile omului din Egipt a spus că peste 1500 de părinți uh, au denunțat răpirea tinerilor copii uh, copiii ai lor. Deci era vorba de minori și până acum doar 10 au fost regăsiți. Deci, doamnă Ashton, am în continuare în fața ochilor imaginea unui cuplu din Egipt care vedea cum fetița lor de 9 ani uh, Ă, vedea cum ă, vedea imaginile cu fetița lor de 15 ani în care aceasta le spunea că dacă doresc să o vadă din nou acasă, ei trebuie să se convertească la islam. Deci sunt niște lucruri care cer ă, implicarea autorităților europene. Acestea trebuie rugate să uh, Uh, scoată la lumină adevărul și să pună accentul pe respectarea drepturilor acestei minorități creștine atât de importante din Egipt. Deci, doamnă Ashton, la asta mă aștept de la dumneavoastră și sper să mă țineți la curent. Vă mulțumesc. Pentru GUE, <clears throat> doamna Vergea, un minut și jumătate. Merci. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc raportorului nostru, Richard Howitt, Cred că niciodată nu am avut ocazia să lucrez într-o astfel de atmosferă și cred că niciodată nu am văzut un raportor care să împingă atât de departe dorința de compromis și de a uh, reconcilia ceea ce nu poate fi unor reconciliat. Acest raport reprezintă o voință puternică cu privire la exigențele Parlamentului European și ale Uniunii Europene cu privire la situația drepturilor omului uh, pe glob. Este vorba de uh, includerea drepturilor omului în toate domeniile de politică externă, al, de politică externă ale UE și știm că e mult de făcut pentru că înainte să te uiți la vecini trebuie să-ți faci curat la tine acasă și ipocrizia trebuie denunțată. Acest raport uh, se referă la necesitatea de a implementa eficient clauzele privind democrația și drepturile omului, care nu trebuie să existe doar ca să dormim noi bine noaptea. Acestea nu își joacă rolul dacă sunt sacrificate permanent pe altarul liberalismului economic. Și de fapt știm și aici cum stă situația în realitate. Nu împărtășesc uh, uh, laudele pe care vi le transmite raportorul nostru și vă rog să mă scuzați, mai ales în ceea ce privește politica europeană de vecinătate. Doresc în cele din urmă să vă împărtășesc preocupările pe care le avem în legătură cu instrumentul pentru democrație, pentru că ne temem că poate să uh, genereze instabilitate politică. Mulțumesc! Mulțumesc pentru neafiliați, domnul Clais, un minut 30. Mulțumesc! Doamnă președinte, dragi colegi, e destul de greu să urmărim acest raport orientat de stânga. Eu vreau să spun ceea ce nu se menționează astăzi în raport. E vorba despre o situație din uh, Africa de Sud și anume despre uciderea agricultorilor. E vorba aici de caracterul sistematic al acestor atacuri asupra fermierilor albi. Cred că acest lucru merită atenția noastră. În ultimii 15 ani, cam 15.000 de agricultori și-au pierdut viața câteodată în condiții înfiorătoare iar copiii să știți că nu sunt nici ei feriți de aceste intervenții. Nu e vorba de o, un grup mic de oameni, ci e vorba de o, o populație care este bine reprezentată din punct de vedere geografic în această țară. Există o organizație antigenocid care arată că e vorba de fapt de un genocid acolo. Nu este pur și simplu o uh, Uh, criminalitate generală care există în Africa de Sud, ci există o criminalitate țintită uh, adresată fermierilor albi, pentru că se dorește ca um, aceștia să fie înlăturați din sectorul agricol în vederea reformei uh, din acest domeniu. Burii vor părăsi până la urmă această țară și se va ajunge la exact aceeași situație uh, Um, ca în Zimbabwe. Eu uh, solicit să oprim ajutorul către Africa de Sud dacă nu se întreprinde ceva concret. Mulțumesc. Ce ora la... Mulțumesc. Și acum, uh, în numele, uh, și acum intervenții în nume propriu, domnul Salafranca, două minute. Mulțumesc, <clears throat> doamnă președinte, doamnă Eșten, doamnelor și domnilor. Raportul domnului Howitt e un raport privind drepturilor omului, în care sunt incluse aspecte politice, uh, sociale și economice. Și de aceea, domnule Howitt, doamna Ashton, vă mulțumesc pentru declarația pe care ați făcut-o la începutul discuției de astăzi în legătură cu situația din Argentina, cu compania Repsol. A spus lucrurilor pe nume. E o decizie greșită, o amenințare la adresa investițiilor din această țară. E vorba de respectarea angajamentelor luate. E foarte bine că ați inclus acest element pe ordinea de zi a Consiliului de Ministri de Afaceri Externe. În ceea ce privește raportul domnului Howitt, e un raport rezonabil, în general. Bineînțeles, există anumite chestiuni nesoluționale, cum ar fi trimiterea unei misiuni de documentare în Gaza, fact-finding mission. Uh, E o petiție pe care grupul nostru nu o poate accepta, după cum știe domnul Hovit. Și de asemenea nu suntem de acord cu poziția pe care o are el în legătură cu Columbia. E un amendament deja respins la Comisia AFET, iar pentru noi, în momentele de față, știm că încă nu s-a încheiat acordul multipartit cu Columbia, deci e inacceptabil să venim cu așa ceva. Doamnă Ashton, aș vrea să pun accentul pe un element fundamental din politica noastră externă. Aici, Parlamentul European are un angajament care nu poate fi pus la îndoială. E vorba de numirea unui reprezentant special al Uniunii Europene pentru drepturile omului. Parlamentul European se va pronunța printr-o rezoluție și aș dori ca procedura de alegere a acestei persoane să fie obiectiv, doamne Ashton, pentru a alege într-adevăr persoana care are capacitatea și meritele de a uh, duce la bun sfârșit uh, această misiune. Vă mulțumesc. Domnul Senij, în două minute pani przewodnicząca! serdecznie mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să îl felicit pe colegul Howitt din inimă pentru un raport foarte bun. Nu am, nici nu am avea cum să menționăm toate aspectele importante, de aceea doresc să mă refer la, drept, la drepturile femeilor. Femeile sunt victime ale discriminării și ale lipsei de egalitate. Sunt uh, supuse la umilințe și la violență, deși egalitatea de gen se reflectă în politica uh, europeană privind drepturile omului. Modul în care femeile sunt tratate ca cetățeni de mâna a doua nu este suficient combătut, de aceea sugerez să folosim instrumentul uh, european pentru susținerea democrației și a drepturilor omului în lumea întreagă pentru a combate toate aspectele uh, ce țin de violență la adresa femeilor, violență fizică, mentală, politică, economică și alte tipuri de violență. Drepturile femeilor trebuie să fie un subiect prioritar în negocierile cu toate statele candidate. Trebuie să amintim în permanență autorităților din Turcia despre uh, crimele de onoare și căsătoriile forțate care reprezintă un obstacol la aderarea Turciei la Uniunea Europeană. E foarte important să combatem avortul selectiv și uciderea de uh, fetițe nou-născute și de asemenea mutilarea genital genitală și să promovăm uh, educația sexuală și sănătatea reproducerii, care sunt considerate prioritare în politica de dezvoltare a Uniunii Europene. Fac apel la Comisia Europeană și la statele membre ca să promoveze includerea acestui subiect pe agenda internațională, mai ales violența la adresa femeilor și a altor minorități sexuale. Mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Ladford. Un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt uh, încântată că raportorul a preluat amendamentul pe care eu l-am depus inițial în ceea ce privește uh, asumarea răspunderii în plan european cu privire la uh, tortura și abuzurile care există în lume. Eu sper că, într-adevăr, acest amendament să fie sprijinit la plenară și sper că vom face ca toate statele să semneze uh, convenția în ceea ce privește răpirile și disparițiile forțate. Iar ca să răspund iar răspunsul primit de, la, la întrebarea pe care eu am adresat-o nu mă satisface în ceea ce privește parteneriatul uh, din, uh, cu Asia împotriva traficului de droguri și în ceea ce privește uh, execuțiile din Iran a traficanților de droguri. Vreau să spun că nu m am mulțumit răspunsul primit și că voi urmări mai de, pe mai departe acest subiect. Am solicitat control la export în ceea ce privește produsele farmaceutice, de exemplu produsele anestezice care sunt uh, utilizate în cocktailuri lectale în, ca, în cadrul execuțiilor, de exemplu în, chiar în SUA. Subliniez încă o dată uh, spunându-i raportorului că e o politică a Regatului Unit, mi s-a spus asta, am primit uh, asigurări că e o politică a Regatului Unit ca Uniunea Europeană să adere la Convenția Drepturilor Omului. Poate că a existat câteva, ceva anarhie în detalii, dar politica există și de la Londra mi-a fost transmis mesajul că există o politică pentru ca Uniunea Europeană să adere la Convenția Drepturilor Omului. Mulțumesc! Mulțumim! Și acum are cuvântul domnul Stevenson. Un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamna Ashton, cu siguranță nu vă veți uimi uh, auzindu-mă vorbind despre tabăra de la Ashraf. După cum știți, 16.000 dintre refugiații de acolo au fost uh, transferați uh, la tabăra Liberty, lângă Bagdad unde ar fi trebuit să petreacă doar câteva săptămâni. Unii sunt acolo deja de luni de zile și uh, unii de luni de zile, deci sunt obligați să rămână acolo. Și nu există facilitățile pentru a-i primi pe toți. Mulți trăiesc în container, infrastructurile sunt distruse, iar guvernul irachian nu le permite nici măcar să repare uh, Uh, lucrurile acolo, nici ambulanțele nu pot intra, nu pot fi construite rampe pentru uh, persoanele cu handicap, deci nu se poate face nimic pentru a le permite, de exemplu, uh, bătrânilor să se poată deplasa cu ușurință. Și ca să complice și mai mult lucrurile, guvernul irachian le-a permis autorităților iraniene să se instaleze lângă această tabără. Deci eu vă rog, fiți fermi față de guvernul irachian, spuneți-le că trebuie să dea curs cerințelor exprimate de refugiații din tabăra de la Ashraf. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Acum, domnul Van Heche, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că acest raport se referă la foarte multe cazuri importante și știm că foarte adesea este vorba de uh, finanțarea uh, instituțiilor europene, crezând că astfel se va ameliora situația drepturilor omului în altă parte, în timp ce banii se varsă aici. Uh, în acest timp este ignorată situația precară a minorităților religioase și a femeilor în statele islamice. Se vorbește despre paradoxul primăverii arabe, însă nu se menționează absolut deloc islamul și acesta nu este citat ca sursă a problemei, când de fapt este chiar inima sa. Uniunea Europeană este invitată în concluzii să ia inițiative masive față de imigranții ilegali. Sunt foarte multe alineate care uh, nu, nu pot fi acceptate. Eu cred că acești imigranți trebuie să fie trimiși înapoi în țările de origine. Poate că acest mesaj însă nu este corect politic pentru Parlament. Grazie, la parola all'onorevole per... Mulțumesc, domnul Brons, un minut. Mulțumesc. Raportorul cere ca Uniunea Europeană să fie un actor credibil și pentru asta recomandă să fie consecventă și să evite standardele duble în politica externă și politica externă. Adică nu trebuie să facă aici ce condamnă în altă parte. Uh, și în Belgia și în Germania sunt probleme cu partidele politice. Tiranii uh, interzic anumite materii, uh, însă să nu vă închipuiți că altceva se întâmplă în uh, state europene și Franța are legi similare. În uh, dictaturi sunt condamnați cei care exprimă alte opinii decât cele ale liderilor. Gert Wilders a fost condamnat aspru în acest parlament când s-a uh, vorbit chiar despre posibilitatea ca el să fie băgat la închisoare din cauza acelui site. Înainte ca statele europene să propovăduiască uh, drepturile omului în afară, ar trebui să-și facă curat la ei în ogradă. Grație, la parola lui. Mulțumesc, are cuvântul domnul Broc, un minut și jumătate. Frau Doamnă vicepreședinte a Comisiei, dragi colegi, în primul rând vreau să-i mulțumesc domnului Howitt pentru activitatea nemaipomenită întreprinsă. Uh, în al doilea rând, vreau să menționez că adesea avem o problemă când analizăm situația drepturilor omului. Pentru că suntem cu toții de acord asupra drepturilor omului, dar avem probleme operaționale când vine vorba de respectarea drepturilor omului. Și să sperăm că în ceea ce privește Serviciul uh, European de Acțiune Externă veți reuși să um, numiți un coordonator pe drepturile omului, pentru că vedem foarte clar că în ceea ce privește o politică preventivă a drepturilor omului avem o mare problemă aici. E un subiect foarte important. Uh, analizăm ce se întâmplă în Egipt cu minoritatea creștină, care se teme foarte mult. Vedem uh, clar ce se întâmplă cu acel milion de creștini în Egipt care se simte constant uh, amenințat. Vedem ce se întâmplă cu procesul constituțional din Egipt, unde 15 milioane de creștini copți sunt într-o situație extrem de precară, trebuie să conviețuiască cu Uh, religia musulmană și astfel, uh, doar analizând această situație, vedem cam uh, cum arată sarcinile noastre, pentru că dacă nu se apără drepturile minorităților creștine în lume, atunci ne vom confrunta noi cu un val de migrație. persecutarea creștinilor este un aspect extrem de problematic. Trebuie așadar să verificăm tratatele comerciale pe care le semnăm și prin prisma respectării drepturilor omului. Și atâta timp cât opoziția, de exemplu, în China este în în uh, închisoare. Atâta timp cât se manifestă presiuni la adresa, la adresa uh, celor care se află închiși din, pe motive politice, chit că sunt bolnavi și nu li se oferă medicamente, atâta timp cât uh, se aplică aceste instrumente de tortură, spre exemplu prin neacordarea de servicii medicale, trebuie ca noi să spunem că, din punct de vedere strategic, practic, partenerial, noi noi nu vom renunța la principiile noastre. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Are cuvântul doamna Gomes, un minut și jumătate. Înaintea declarației politice a doamnei Ashton în legătură cu o nouă politică și înainte de numirea unui reprezentant special pentru drepturile omului, am auzit-o pe doamna Ashton și am auzit cum statele membre vor ține cont de sugestiile incluse de europarlamentari în raportul domnului Howitt. Da, îi rog însă pe colegii de dreapta să reconsidere amendamentele în legătură cu persoanele LGTB, în legătură cu sănătatea reproductivă și sexuală, în legătură cu uh, tortura, predările și întemnițările secrete și în legătură cu Gaza. Da. Cred că trebuie să dăm dovadă de consecvență, trebuie să promovăm aceste politici. Am avut multe de învățat de la primăvara arabă și trebuie să oprim sprijinul acordat unor regimuri opresive sub pretextul securității, a stabilității, al intereselor economice. Uitați-vă la Etiopia, un regim care beneficiază de foarte multă asistență pentru dezvoltare de Uniunea Europeană, deși nu e deloc democratic, din potrivă. În raport se spune să facem mai mult cu mai puțin bani. Asta înseamnă că vrem să avem un sprijin din partea societății civile și din partea tuturor actorilor implicați în democratizare, asigurându-ne că toate celelalte politici de comerț uh, și așa mai departe țin cont de drepturile omului toate nivelurile decizionale, inclusiv la delegații și inclusiv șefii de delegații, trebuie să aibă o pregătire adecvată în domeniul drepturilor omului. Și strategia trebuie supravegheată de Parlament și de societatea civilă. E vorba aici de documente strategice, de etaloane. Toate acestea trebuie făcute împreună cu societatea civilă. Și sper că dumneavoastră, doamne Ashton și uh, domnii miniștri, când vor vizita, țările în care activiștii de, pentru drepturile omului întâmpină atâtea greutăți, deci sper că acolo vă veți întâlni cu aceștia pentru a prelua din îngrijorările lor în politicile pe care le elaborați. Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Coval, un minut. Da. Mulțumesc, doamnă președinte. Primul meu comentariu este probabil și cel mai important. Foarte des vă referiți la state în tranziție, la reforme economice și alte reforme. Anul trecut uh, s-a vorbit despre doamna Timoșenko, care era în închisoare și s-a spus că uh, era esențială reforma sectorului judiciar de, din Ucraina. Ar trebui să vorbim despre toate statele în care sunt probleme legate de drepturile omului și e foarte important să vorbim și despre Fondul European pentru Democrație, însă, înainte ca acesta să acționeze, nu trebuie să fie blocat de birocrație, trebuie să acționăm în Belarus, trebuie să acționăm în Africa, avem nevoie de mai multă dinamică și de mai puțină birocrație. Și încă un lucru important, fac apel la toți deputații să nu se teamă să spună că creștinii sunt un grup persecutat. Acest lucru trebuie să fie în raport pentru că este o măsură a credibilității noastre dacă suntem în stare să utilizăm un limbaj simplu ca să descriem realitatea. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Provera, un minut 30. Grazie, președintele Mulțumesc, doamnă președinte. Doamne alt reprezentant, protecția drepturilor omului devine o problemă din ce în ce mai sensibilă și există din ce în ce mai multe cazuri de persecutare a creștinilor în Orientul Mijlociu, în Africa la sud de Sahara și mai ales în uh, Nigeria, în, e valabil și pentru China și pentru Corea de Nord și așa mai departe. Există foarte multe cazuri de uh, strămutare forțată, sunt distruse orașele de cult și se recurge la convertiri forțate. Prin prisma tuturor acestor lucruri, eu vreau să ilustrez faptul că 200 de mii de persoane ajung să fie. Ă, există situații chiar în care 200 de mii de persoane ajung să fie o minoritate religioasă în propria lor țară, în propriul cămin și problema este că organizațiile umanitare nu dau randamentul scontat. Subliniez încă o dată propunerea pe care am uh, făcut-o și cu ceva timp în urmă, și anume să existe un raport anual al Parlamentului European în ceea ce privește starea libertății de religie în lume. Trebuie să subliniem acest subiect și să condamnăm uh, uh, abuzurile. Mulțumesc, domnul Vale sau minut și jumătate. Da. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Doamnelor și domnilor, în primul rând aș vrea să-i mulțumesc domnului Howitt pentru raportul dumneavoastră, care e un bun punct de plecare dat fiind cât de dificil este subiectul. În raport ni se face o prezentare cuprinzătoare a acestui domeniu în contextul politicilor europene. Suntem într-o perioadă de criză, când trebuie să combatem șomajul și e ușor să pierzi din vedere valorile fundamentale, uh, cum ar fi drepturile omului în acest context. Însă să nu uităm că pentru noi respectarea drepturilor omului reprezintă o condiție prealabilă pentru țările terțe pentru a putea colabora cu noi. Un alt element important care nu poate fi trecut cu vederea. E vorba de drepturile indivizilor și comunităților și e vorba de valorile catalogate în uh, Carta Drepturilor Fundamentale. Toate aceste elemente sunt acum foarte de actualitate, deoarece negociem cu țări terțe care nu interpretează în același fel drepturile omului sau care le încalcă în mod voit. Și ar fi inacceptabil ca Uniunea Europeană să devină un fel de polițism mondial în ceea ce privește drepturile omului. Însă dacă am avea niște instrumente eficiente, la îndemână, mai ales când colaborăm cu țările terțe, atunci protejarea valorilor pe care le îmbrățișăm noi ar trebui să rămână o prioritate de vârf. Vă mulțumesc! Un... Vă mulțumesc. Fac un pas înapoi. Domnule Provera, acceptați un cartonaș albastru de la doamna de Kaiser? Vă rog. Doamnă de Kaiser? Euh. Nu e o întrebare răutăcioasă, domnule Provera. Dumneavoastră vorbeați de libertatea de cult. Eu sunt agnostică, complet agnostică. Și mă aștept întotdeauna să se vorbească și de libertatea de convingere. Însă atunci când dumneavoastră cereți să se facă un raport în legătură cu libertatea de cult, cu drepturile religioase și cu drepturile privind convingerile religioase, deci am de fiecare dată impresia că o parte din deputați practic sunt trecuți cu vederea. Da, domnule proverea sunt de acord să facem raportul, însă noi, laicii, ar trebui și noi să spunem care este filozofia noastră de viață, spiritualitatea noastră, care probabil nu este asemănătoare cu a dumneavoastră. Însă dacă niciodată nu veți, nu veți uh, vorbi și despre libertatea de convingere, eu uh, mă voi simți uh, atacată și mă simt atacată și de toate referile pe care le faceți în legătură cu islamul. Provera. Il, il rapporto parte da... Un raport Deci eu încerc să se facă un raport care să arate exact, detaliat toate încălcările care se fac, indiferent de religia asupra căreia au loc uh, discriminările respective sau încălcările respective. Deci nu e un raport discriminatoriu față de nicio religie. Pur și simplu se pornește de la constatare, de la faptul că există un număr crescut de atacuri la adresa creștinilor peste tot în lume. Încălcări din ce în ce mai grave ca intensitate și din ce în ce mai numeroase, așa cum s-a spus. Prin urmare, dați fiind că acest Parlament Consideră că e fundamental să protejăm drepturile omului, toate drepturile omului, fie că e vorba de religii. Mă gândesc că poate dreptul la religie e mai uh, important ca altele, deoarece e vorba aici de niște considerente etice. Deci eu cred că ar trebui să dăm dovadă de coerență față de obiectivele Parlamentului și față de apărarea drepturilor omului. Drepturile omului sunt considerate o adevărată cucerire a omenirii la nivel internațional, deci de aceea trebuie să le sprijinim. Doamna de Kaiser dorește să intervină din nou. Eu cred că mă duc la o cafea cu domnul Provera pentru a continua discuțiile, însă să vorbim mai în serios. În legătură cu raportul lui Richard Howitt, e excelent și practic nu are nevoie de amendamente, însă două lucruri. În primul rând, apărarea homosexualilor și a lesbienilor. Asta n-a mai apărut în noul text și mi se pare regretabil. Eu cred că doamna este în serviciul extern. Cu toți au făcut tot posibilul pentru ca în parteneriatele noastre să se respecte drepturile persoanelor homosexuale. Și sunt încă multe de făcut și sper, doamnă Ashton, că vă prelua acest lucru. Un al doilea lucru faimoasa politică de vecinătate și acel mai mult pentru mai mult. Da, avem încredere. Avem încredere în Consiliu, în Comisie, în serviciile dumneavoastră. Însă, ne temem totuși că această nouă politică de vecinătate uh, va fi o politică care nu va ține cont de realitatea acestor țări. Atunci când avem niște interese cu față de aceste țări, că sunt uh, aliați sau nu. Deci de aceea dorim o opera, o, să se operalizeze toate acestea. Richard spunea că vrem o metodă, vrem niște criterii, vrem să poată fi măsurate toate îmbunătățirile în domeniul democrației și a drepturilor omului. Deci vrem într-adevăr să avem mai mult pentru mai mult, așa cum se spune. Și pentru asta trebuie să dăm dovadă de o adevărată voință de schimbare, voință de schimbare pe care Parlamentul și-o va afirma la votul său. Vă mulțumesc, domnul Posselt, un minut și jumătate. Frau Präsidentin, Lady Ashton... Doamnă președinte, doamna Ashton are dreptate. De la primele alegeri directe ale Parlamentului European, constant a militat pentru drepturile omului. Vrem ca Comisia și Consiliul să dea dovadă de același profil, iar pentru asta dumneavoastră sunteți răspunzătoare, doamnă Ashton, și de aceea avem și dezbaterea de astăzi, pe marginea care doresc să menționez câteva puncte concrete. Persecutarea creștinilor mai întâi. Sigur, doamnă de Kaiser, că aveți uh, dreptate. Suntem pentru libertatea de cult, libertatea de conștiință, de religie, incluzându-i aici pe musulmani și pe agnostici. Dar creștinii sunt persecutați în plan uh, mondial într-o manieră specială. Iar Europa, ca și continent preponderent creștin, trebuie să se dovedească a fi lider în ceea ce privește protecția creștinilor în plan mondial. Este sarcina noastră pentru că, mm, trebuie, și pe care trebuie să ne asumăm. Nu uh, vom lăsa la o parte pe nimeni. Dumneavoastră, da, spuneți că trebuie să facem ceva pentru homosexuali. Și pentru asta sunt. Dar uh, cum puteți să spuneți să nu-i menționăm pe creștini? Mai ales că aceștia sunt un grup țintă aparte în politica noastră pentru drepturile omului. Și în al doilea rând vreau să vă spun încă ceva. Avem nevoie de măsuri egale pentru toți. Nu trebuie să criticăm doar micile state în momentul în care persecută pe creștini și să lăsăm la o parte țările mari precum Rusia și China. Trebuie să impunem aceleași unități de măsură statelor mici și statelor mari, chit că anumite interese economice vor uh, avea de suferit. Și în al treilea rând este decisiv ca drepturile omului să nu fie abuzate abuzate din punct de vedere ideologic. Eu sunt pentru drepturile omului în ceea ce privește toți oamenii, toate grupurile țintă, dar abuzul de drepturi uh, uh ale omului pentru a, se, a, pentru uh, a impune anumită viziune economică nu face decât să pună în pericol tot ceea ce facem noi aici. Mulțumesc! Uh, um, Mr. Posselt. Domnule Posselt, acceptați un cartonaș albastru? Da, accept. Domnul Weigel vă adresează o întrebare. Spoștovani, prepričan semn de da bo... Doamnelor și domnilor, sunt convins că domnul Poselt va găsi un răspuns creativ la întrebarea mea. Nu e domnia sa de părere că în Europa vom da dovadă de credibilitate dacă ne implicăm pentru creștinii uh, din lume, din întreaga lume, și anume cu și dacă în același timp vom uh, milita și pentru drepturile și demnitatea altor uh, comunități religioase care trăiesc în Europa și în emisfera occidentală în general, pentru că au existat foarte multe cazuri în care uh, reprezentanții, apărătorii altor religii au fost uh, afectați din cauza abuzurilor religioase la care s-a ajuns. Vă mulțumesc! Frau Präsident. Doamnă președinte, noi astăzi vorbim despre drepturile omului în lume, în afara Uniunii Europene și avem o problemă specifică a persecutării creștinilor. Bineînțeles că trebuie să ne implicăm și pentru musulmani și pentru celelalte confesiuni în întreaga lume. De exemplu, uh, Uh, represaliile împotriva uh, uh, musulmanilor din Serbia, un stat candidat la Uniunea Europeană, creează o mare problemă pentru noi toți și aceasta nu este singura problemă din acest domeniu. Și sigur că demnitatea umană primează și aici e vorba de, indiferent, de toate persoanele, indiferent de apartenența religioasă a acestora. Mulțumesc! Grazie, onorevole Costel. Mulțumim. Acum are cuvântul doamna Costel un minut. Mulțumesc, președinte. Salut acest raport și doresc să-l felicit pe domnul raportor Richard Howitt. Două chestiuni uh, mă interesează cel mai mult în acest raport. În primul rând, importanța tragerii la răspundere uh, de către Uniunea Europeană pentru încălcări ale dreptului internațional, după cum a spus barona Ashton. Și doresc să mă refer în acest sens la uh, fâșia Gaza și la ocuparea teritoriilor, teritoriilor palestiniene. După cum am mai spus în această cameră, cred că Uniunea Europeană trebuie să dea dovadă de coerență între politici și rezoluțiile politice pe de o parte și uh, acordurile bilaterale de cealaltă parte. Apoi doresc să mă refer la drepturile LGBT, mai ales la identitatea de gen. Și doresc să susțin amendamentele 7 și 8, care, după părerea mea, vor consolida raportul în acest sens. Salut uh, scoaterea identității de gen de pe lista uh, tulburărilor uh, de personalitate și mintale. Nu trebuie să se uh, consideră că aceste persoane au o tulburare ca să li se emită un pașaport sub noua identitate. E vorba de o încălcare crasă a drepturilor uh, transexualilor. Grazie, la parola all'onore. Mulțumesc. Domnul Milan Mon, 1 minut 30. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, doamnă Ashton, aș vrea să vă mulțumesc pentru cuvintele de la început în legătură cu expropierea ilegală de care a suferit Repsol în Argentina. E o măsură care contravine dreptul internațional și al principiului siguranței juridice. Salut reacția dumneavoastră și vă mulțumesc pentru declarațiile făcute. Acum, raportul uh, Hovit, Articolele 3 și 21 din tratat arată cât de importante sunt drepturile omului în relațiile externe ale Uniunii Europene. De ce? Deoarece Drepturile omului sunt uh, o parte constitutivă a Uniunii Europene și deoarece în momentul de față întreaga comunitate internațională crede că drepturile omului sunt universale, universale și indivizibile și nu putem să aplicăm aici uh, vechiul principiu al uh, non-ingerenței. În raport se vede câtă importanță acordă Parlamentul drepturilor omului. Asta se vede, de exemplu, prin premiul Saharov, pe care îl avem de ani de zile. Se vede, de asemenea, prin faptul că vrem să se numească un reprezentant special pentru drepturile omului. E o temă de actualitate se vorbește de asemenea de responsabilitatea de a proteja. Aici avem de asemenea și uh, schimbările legate de perioada primăverii arabe. Respectarea drepturilor omului și a demnității sunt uh, două consecințe directe ale acestor evenimente. Eu cred că aspirațiile către libertate, pluralism, toleranță și respect al minorităților nu trebuie să fie puse în pericol cu niciun preț. Vă mulțumesc, doamna Papadopoulou, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Primăvara arabă e o întâmplare din care trebuie să învățăm. Nu trebuie să avem o dublă măsură în nimic din ceea ce facem. În politica externă trebuie să milităm pentru uh, respectarea drepturilor omului în noile democrații. Nu trebuie să închidem uh, ochii și să trecem cu vederea faptul că în țări din Uniunea Europeană, de exemplu Cipru, uh, se ajunge la nerespectarea drepturilor omului. Uh, din cauza uh, ocupării teritoriale. Trebuie ca drepturile omului să fie un subiect inclus în acordurile cu terțele state și să impunem sancțiuni în momentul în care uh, se acționează împotriva minorităților, împotriva femeilor și așa mai departe. Dacă jurnaliști, sindicaliști uh, din Cipru sunt persecutați, de către turci, atunci trebuie să se ajungă cu aceste cauze în fața instanței. Trebuie să impunem o cultură pentru protecția drepturilor omului, iar Parlamentul European trebuie să acționeze cu transparență, astfel încât în organizațiile internaționale să uh, se știe foarte clar ce se întâmplă și să respecte toată lumea drepturile omului. Mulțumesc! Mulțumesc! Există zece solicitări de intervenții uh, la uh, Catch the Eye, la intervențiile spontane, voi încerca să dau cuvântul unui număr cât mai mare de eurodeputați. Vreau, uh, foarte pe scurt, să... o secundă se întrerupe președinta. Da. Domn, domn Papadopulo ar avea cuvântul, dar domnul Posălt are și un cartonaș albastru. Mulțumesc, doamnă președinte vreau să o întreb, mă scuzați, pe doamna Papadopoulou, dacă împreună cu noi va face tot posibilul ca în timpul președinției cipriote să ne exprimăm cu toții uh, cu mai multă fermitate împotriva ceea ce se întâmplă în Turcia, unde nu sunt respectate drepturile omului și drepturile minorităților. Parlamentul are o voce unică și dumneavoastră, doamnă Ashton, trebuie să vă exprimați uh, pe același ton și să reprezentați Consiliul și Comisia în aceeași manieră. Și vreau să știu dacă doamna Papadopoulou va uh, interveni în timpul președinției cipriote în acest sens. Mulțumesc. Micro. Intervenție fără microfon. Yeah, I try to do, but what can I do? Because Page 629. Intervenție fără microfon. E defect microfonul. Ok, Now it's okay. Da, cum funcționează. Încă o dată îmi cer mulțumesc și îmi cer scuze pentru asta. Poziția Republicii Cipriote e foarte fermă. Cipru nu s-a impus uh, cu uh, veto împotriva aderării Turciei la Uniunea Europeană, dar trebuie respectat protocolul de la Ankara, iar democrația trebuie să fie respectată și nu mai trebuie să existe niciun fel de persecutare din partea turcilor în Cipru. Uh, E vorba de un stat care dorește să adere la familia europeană. Dacă respectă condițiile protocolului de la Ankara, Cipru va face tot posibilul pentru ca Turcia, într-adevăr, să devină membru cu drepturi de pline în Uniunea Europeană. Dar acum totul e la latitudinea Turciei. Mulțumim! Și acum trecem la procedura Catch the Eye și începem cu domnul Galler. Asszony, főképviselő asszony, kedves kollégák! Az Európai Parlament emberi jogi jelentése egy... Mulțumesc! Avem acest raport anual al situației uh, drepturilor omului. A devenit un instrument foarte important. Toată lumea l-a așteptat cu sufletul la gură, atât în Europa cât și în afara Uniunii Europene. Terțele state sunt și ele extrem de interesate de ceea ce conține acest raport. Calitatea e așadar foarte importantă și de aceea doresc să-l felicit pe domnul Howitt pentru raportul excelent pe care l-a elaborat. E un raport care cuprinde uh, foarte multe idei importante și care merită atenția noastră a tuturor. În ceea ce privește spusele doamnei Ashton, e frumos mesajul transmis, dar acum importante sunt faptele. Mijloacele financiare europene trebuie să fie consolidate în viitoarea perioadă financiară. Avem uh, mijloace de ajutorare a terților state, e vorba de niște fonduri care ar putea viza mult mai uh, clar niște obiective Uh, ferme, niște obiective prestabilite, pentru că până acum a existat finanțare și cu toate acestea drepturile omului au fost călcate în picioare. Trebuie să ținem cont de drepturile minorităților, de drepturile copiilor, pentru că e vorba de niște grupuri țintă care sunt extrem de vulnerabile, mai ales în ceea ce privește minoritățile religioase. Mulțumesc și acum doamna Matera un minut. Presidente, eh, Cari colegi, rap Dragi colegi, acest raport eh, reprezintă o evaluare anuală în legătură cu politicile Uniunii Europene și legătură cu orientările noastre pentru a încuraja drepturile omului la nivel internațional. Sunt de acord cu abordarea critică și în același timp constructivă din acest raport. Sunt de acord că trebuie consolidate toate politicile care duc la apărarea femeilor, care de multe ori reprezintă o minoritate slabă. De multe ori drepturile femeilor nu sunt garantate, iar în multe țări femeile reprezintă practic baza economiei. Femeile sunt cele care produc venituri pentru întreaga familie. De aceea, Uniunea Europeană ar trebui să-și consolideze relațiile cu organizațiile internaționale care sunt active în acest domeniu, cu un obiectiv foarte clar, cum ar fi acel Trust Fund de la ONU pentru a combate violența împotriva femeilor. Nu avem cum să tolerăm discriminarea sau violența la adresa femeilor în nicio situație și nu putem trece cu vederea niciun caz de astfel de încălcări. Doamnă Ashton, vă rog să faceți tot posibilul. Vă mulțumesc. Domnul Silvestri are cuvântul. Grație, signor președinte, signor comisar. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. Doamnă vicepreședinte, ne bucurăm cu toți de acest raport și subliniem cu toții diferite drepturi care nu sunt întotdeauna respectate. Vorbim despre violența la adresa femeilor, despre drepturi politice, despre procese politice, discriminare pe criterii religioase și sexuale și așa mai departe. Aș vrea să o rog pe doamna Ashton să-mi numească o categorie de drepturi care nu se bucură de niciun fel de atenție din partea UE. Împreună cu colegul Casini am depus o declarație referitoare la dreptul la naștere dreptul de a te naște. Mai mulți copii nu pot, nu ajung niciodată să vadă uh, lumina zilei pentru că uh, sarcina este întreruptă. Eu cred că oricine are dreptul la viață și Uniunea Europeană nu este preocupată deloc de acest drept. Președintea mea a respins declarația scrisă, mi s-a spus că este inadmisibilă pentru că nu respectă competențele Uniunii Europene. Aș vrea să știu când anume vom putea în Europa să analizăm posibilitatea de a ține cont și de acest drept și de a recunoaște drepturile naturale ale acestor copii care așteaptă să se nască și uh, care sunt uh, pedepsite aici în Uniunea Europeană. Domnul Cucan. Thank you. Congratulations to Richard Howitt. Mulțumesc. Felicitări domnului Howitt pentru munca grea și pentru modul excelent în care a colaborat cu colegii, cu raportorii din umbră. Astfel am ajuns să avem excelentul raport de astăzi. Drepturile omului au fost uh, un subiect esențial de discuție de mult timp aici. Cu toții suntem de acord că drepturile omului și democrația trebuie să fie plasate în miezul politicilor interne și externe ale Uniunii Europene. De aceea e bine uh, că în acest raport se vorbește clar despre uh, legătura între cele două aspecte. Din învățămintele trase ne-am dat seama că doar printr-o abordare consecventă în ceea ce privește democratizarea și drepturile omului, Uniunea Europeană poate schimba lucrurile în politica sa externă. Mă bucur că Uniunea Europeană are o poziție consolidată în ceea ce privește pedapsa cu moartea și cer doamnei Ashton să folosească toate instrumentele politice și diplomatice să facă presiune asupra țărilor care încă

în procesele de soluionare a conflictelor. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, Vă mulțumesc, președinte. Ashton, dragi colegi, vreau să îl felicit pe Richard Howitt pentru raportul excelent pe care l-a elaborat. Ar vrea să subliniez faptul că atunci când ne referim la drepturile omului la nivel internațional și atunci când ne referim la politicile Uniunii Europene în această privință, dincolo de toate subiectele menționate aici, cred că ar trebui să ne referim și la drepturile sociale. Drepturile sociale sunt niște drepturi percepute ca fiind fundamentale de către cetățenii noștri. Uh, și uh, eu voi face tot posibilul pentru ca acestea să fie incluse în acest uh, raport privind situația drepturilor omului și respectarea acestora. În vremurile actuale, când trecem printr-o criză, când ne confruntăm cu mult șomaj, când avem migranți legali și ilegali care intră pe teritoriul Uniunii Europene din cauza unor probleme sociale, cred că e o situație care necesită o atenție sporită din partea noastră, deci în ceea ce privește drepturile sociale. Și asta trebuie să se oglindească în toate politicile comunitare. Vă mulțumesc. Vă mulțumim. Domnul Weigel. Grație, signora vicepreședinte. Și tako odlično. Mulțumesc, doamnă președinte. Avem un raport extraordinar. Raportul domnului Havit uh, este foarte bun, dar cu toate acestea nu poate să rezolve toate problemele în ceea ce privește situația drepturilor omului din lume. Cu toate acestea, cred că este foarte important să facem trimitere la o încălcare uh, a drepturilor omului care există de mai mulți ani încoace, și anume în Sahara Occidentală traiul celor din taberele de refugiați este unul uh, inacceptabil și trebuie să facem trimitere concret la această situație, pentru că e așteptată o soluție și deja a trecut foarte mult timp. Vreau să spun, vă spun, doamnă Ashton, că uh, există 83 uh, de uh, persoane din Sahara Occidentală în închisorile din uh, țările învecinate și există chiar și o misiune care uh, nu are, care, o misiune trimisă acolo, care însă nu are dreptul de a uh, supraveghea situația drepturilor omului. Și vă rog să vedeți ce se întâmplă. Ruș, doamna Vă mulțumesc. În această sală, nu cu mult timp în urmă, vorbeam despre situația uigurilor din China, din nordul Chinei. S-a spus atunci că Uniunea Europeană face tot posibilul pentru a apăra această minoritate. Uniunea Europeană trebuie să-și respecte promisiunile făcute. E important de asemenea să urmărim munca Comisiei și de aceea, doamna Eștean, aș vrea să știu ce ați făcut dumneavoastră pentru ca orașul Patrimoniul mondial al UNESCO din regiunea uigură, Cascarai, să rămână ca atare. Ce ați făcut pentru ca drepturile uigurilor să fie uh, respectate sau au fost doar niște vorbe frumoase la vremea respectivă? Grație. La parola... Vă mulțumesc, doamna Lochbiller. Tentin... Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă înalt reprezentant, dragi colegi, Raportul de față este foarte bun și cuprinzător și sperăm că îl vom vota în această săptămână cu o majoritate confortabilă. Doresc să mă refer acum la divergențele de opinie care uh, au existat și care există în Parlamentul European în ceea ce privește tratarea problemelor din uh, lume, ceea ce privește nerespectarea drepturilor omului, de exemplu închisorile secrete, uh, acuzat, răpirile și așa mai departe. Dacă nu ne asumăm uh, răspunderea aici, atunci greșim, pentru că există anumite state care poartă anumite răspundere în acest uh, sector și de aceea săptămâna trecută am și avut o audiere exhaustivă pe marginea acestui, sub, acestui subiect, e vorba de închisorile secrete și uh, v-aș ruga, stimați colegi, să votați pentru amendamentul făcut ca să avem curajul să dezvoltăm o politică ce să, care să prevină pe viitor asemenea fapte. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Doamna Luna, ce care cuvântul? Mulțumesc. Doamnă Ashton, vă mulțumesc și eu pentru comentariile dumneavoastră în legătură cu raportul domnului Howitt. Îi mulțumesc și acestea, de altfel, pentru raportul extraordinar pe care l-a redactat. Vreau să mă refer la un element uh, pe care Comisia l-a acceptat ca modificare și anume nevoia de a avea mecanisme de consultare a societății civile la toate instrumentele noastre. Și aș vrea să mă refer specific la două amendamente pe care unii dintre noi le vor înainta din nou pentru votul de mână. De mâine, 7 și 8. E vorba de drepturile homosexualilor, lesbienelor uh, și a transexualilor. Ca lesbiană, în mod deschis, am văzut foarte multe persoane care se tem, se tem de familiilor, care se tem să-și afișeze orientarea sexuală la școală, la locul de muncă și de aceea îndemn pe colegii PPE și pe toți ceilalți care au votat împotriva acestei părți din raport, deci îi rog să voteze pentru aceste amendamente. Deoarece e un drept comun al, om, al omului, al nostru. E vorba de Carta Drepturilor Fundamentale, la care sper că subscrieți cu totul în care se se spune că discriminarea e ceva inacceptabil în Uniunea Europeană. Deci vă rog să votați pentru aceste amendamente și să sprijiniți tot ceea ce face Serviciul European de Acțiune Externă, acel toolkit, pentru ca persoanele din această categorie să poată trăi fără frică. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Miranda. Gracias, Mulțumesc, doamnă președinte. Doamna Ashton vorbea despre situația unei companii private și a cărei activ a fost uh, renaționalizate în Argentina. Aici nu ar trebui să confundăm interesele naționale. Doamnă Ashton, ar trebui să vorbiți la fel de răspicat atunci când vorbiți despre apărarea drepturilor omului și despre situația celor 15 persoane de etnie curdă care în momentul de față sunt în greva foamei aici la Strasburg. Acum, referitor la Sahara Occidentală, la, referitor la Gaza, la teritoriile ocupate din Palestina, referitor la multe alte situații în care ar trebui să ne rușinăm noi ca europeni, ar trebui să vorbim răspicat. Însă mai ales într-o privință pe care o prezintă domnul Howitt în excelentul său raport, și anume participarea societății civile și mecanismele de participare la negocierile pentru acordurile comerciale. E vorba de dreptul la consultări prealabile în conștiință de cauză, mai ales cu popoarele indigene. Vă mulțumesc, doamna Ferreira. Mulțumesc, președinte. Uniunea Europeană se luptă pentru drepturile omului în lume, însă, tolerează în interiorul granițelor sale încălcări ale Declarației Universale a Drepturilor Omului. E vorba de uh, dreptul la salarii egale, la îngrijiri medicale, la educație gratuită. Aceste drepturi ale omului și altele sunt atacate de pactul de agresiune femeii sub uh, pretextul politicii de austeritate. Și acest lucru se întâmplă în Portugalia, dar nu numai în Portugalia. Uniunea Europeană, care dă lecții de democrație lumii, a arătat clar ce înțelege prin democrație atunci când a încălcat uh, voința poporului și un tratat, uh, prin adoptarea unui tratat care încalcă cele mai elementare drepturi ale omului drepturile omului sunt utilizate drept pretext pentru intervenții externe, încălcând litera și spiritul Cartei ONU. Noi respingem această abordare restrictivă care utilizează drepturile omului drept instrument. Mulțumesc. Are acum cuvântul baroana Ashton. Uh, uh, Mulțumesc, doamnă președinte. După cum uh, au spus și mai mulți eurodeputați, există foarte multe probleme ce țin de universalitatea drepturilor omului și cred că există foarte multe aspecte pe marginea cărora putem să reflectăm. Și permiteți-mi uh, acum să menționez câteva dintre acestea. În primul rând îmi exprim încântarea pentru faptul că cei doi statici menționați de-a lungul uh, dezbaterii au fost uh, eliberați în Belarus. Păstrăm legătura cu aceștia și sperăm să Uh, se oferă nouă oportunitate în cooperarea cu Belarus. Se arată că Uniunea Europeană e un actor puternic și uh, e foarte important să fim fermi în ceea ce facem și spunem și mai mult decât uh, orice, e important să fim cu toții uniți. Mai mulți eurodeputați au subliniat importanța credinței, libertății de cult, importanța de a îți exercita liber convingerile și credința dacă aceasta există sau nu, indiferent. Și sunt perfect de acord cu toate îngrijorările manifestate astăzi aici. Trebuie să facem tot posibilul astfel încât o parte din ceea ce facem pe drepturile omului să fie reprezentată de acest nucleu. Și vom dedica un capitol întreg acestui sector, astfel încât în activitatea noastră pentru respectarea drepturilor omului acest subiect să capete importanța meritată. Mulți colegi au menționat situația din Egipt. Cu siguranță vom uh, urmări îndeaproape modul în care evoluează lucrurile acolo. De asemenea, domnul Donskis, dacă nu mă înșel, a menționat subminarea subtilă a drepturilor omului și provocările ce ne stau înainte pentru că trebuie să luptăm nu doar împotriva modurilor evidente în care se, nu se respectă drepturile omului. Avem, de exemplu, pedeapsa capitală, e o practică ce trebuie combătută. Există, de asemenea, Uh, mai multe măsuri care îi împiedică într-o manieră subtilă pe oameni să-și exercite drepturile și se ajunge la situația neplăcută de a nu-ți fi respectată demnitatea. Domnule Tavares, vreau să vă spun că mesajul meu cu privire la Argentina nu a avut nimic de a face cu această dezbatere. Domnul Salafranca mă rugase să menționez acest subiect uh, Uh, înainte de a începe dezbaterea pe drepturile omului, fiindcă mâine nu voi putea participa la dezbatere. Uh, regret uh, ceea ce se întâmplă în Guinea-Bissau. Regret că s-a ajuns aici. Chiar înainte de lovitura de stat am solicitat tuturor să respecte statul de drept și am condamnat lovitura de stat, spunând că cei care sunt încarcerați să fie eliberați imediat am suspendat mare parte din ajutorul acordat Guinee Bissau și trebuie să vedem cum anume vom uh, sprijini poporul. Pentru că noi nu vom sprijini un uh, guvern nelegitim și aici sunt și eu fermă, la fel ca dumneavoastră. Vă rog frumos să nu mm, credeți că am încercat să contopesc subiectele. Nu am uh, vrut să fac acest lucru, ci doar am vrut să menționez acest subiect separat de calupul destinat drepturilor omului. După cum ați spus, vreți ca eu să fiu un alt reprezentant activ și deocamdată Uh, încerc să găsesc uh, acel coordonator pe drepturile omului, după cum s-a solicitat, o, un coordonator care să se implice activ pentru respectarea drepturilor omului și care să aibă o relație bună cu Parlamentul European. Pentru că și vrem ca mai, pe mai departe să discutăm despre acest subiect dumneavoastră. Sunt extrem de încântată că mulți au menționat uh, problema drepturilor femeii și importanța de a sprijini femeile, mai ales pe cele care trăiesc în uh, circunstanțe extrem de grele. De asemenea, trebuie să sprijinim și pe cele care doresc să se implice în viața economică și politică a țării din care provin. E simplist, dar asta e realitatea. Știm că atunci când femeile sunt implicate activ în viața socială, politică, economică, totul merge mult mai bine în acel stat. Iar uh, problema căsnicilor forțate e una care afectează foarte multe țări. Când am fost ministru pentru drepturile omului în țara din care provin, am uh, emis acte normative în ceea ce privește um, căsătorile forțate acolo. Și e un subiect care trebuie luat foarte în serios pretutindeni. Doamnă Lutford, am spus-o și repet, sunt îngrijorată uh, de ceea ce se întâmplă cu pedeapsa capitală pretutindeni în lume. După cum am spus, în Iran uh, au, s-au executat peste 100 de persoane doar în acest an. Iar în ceea ce privește tabăra Ashraf, domnule Stevenson, dumneavoastră ați fost un pionier uh, în acest domeniu, pentru că dumneavoastră militați pentru drepturile omului și și noi facem asta. Manifestăm presiuni la adresa statelor uh, vizate și mizez pe acțiunea eurodeputaților, astfel încât să returnăm cât mai multe persoane cu posibilă. De asemenea, Vrem să sprijinim ONU din punct de vedere financiar, astfel încât să uh, existe progres pe marginea acestui dosar. Cu cât Parlamentul European va fi mai activ, cu atât voi putea și eu să fac mai multe. Dar știți foarte bine că mă preocup acest subiect și sunt extrem de angajată. Africa de Sud. Da, am fost de acord să lansăm un uh, dialog pe drepturile omului cu Africa de Sud și să abordăm mai multe subiecte problematice. Și sunt de acord cu ceea ce a spus doamna Gomes cu privire la importanța de a ne întâlni cu activiștii pe drepturile omului. Încerc să fac asta în fiecare stat pe care îl vizitez. Vreau să-i ascult, vreau ca ei să îmi prezinte situația de la fața locului și să-mi spună care sunt realitățile vieții cotidiene. Sprijin pe deplin uh, respectarea drepturilor uh, minorității LGBT și cred că faptul că noi milităm pentru aceștia trebuie să se reflecte în toate acțiunile noastre. Sunt drepturi universale. Am uh, menționat um, modul în care ne acționăm în plan internațional. Uh, și am menționat că respectarea drepturilor omului este o unitate de măsură foarte importantă în relația noastră cu terțele stări. După cum se știe, încercăm să cooperăm cu oamenii din terțe state, astfel încât să-i sprijinim direct pe aceștia, în același timp încercând să izolăm și să manifestăm presiuni la adresa guvernelor. E foarte important ca, indiferent uh, ce facem, să nu abordăm popoarele care încearcă cu disperare să aibă drepturile respectate dar trebuie să ținem cont și de spectrul izolării. Trebuie să vedem uh, că trebuie să recunoaștem că adesea angajarea într-un dialog este mult mai fructuoasă și trebuie să manifestăm presiunile necesare pentru a face diferența. Un ultim aspect este uh, cel de ordin birocratic. Încercăm acum să dezvoltăm o metodologie de care e nevoie pentru benchmarking, pentru că vrem să avem o unitate de măsură pentru performanță. După cum au spus mai mulți eurodeputați, eurodeputați e un instrument foarte util. Nu în ultimul rând, vreau să mă adresez încă o dată raportorului pentru a-i mulțumi explicit pentru tot ceea ce a făcut în acest raport. Știu uh, că ești extrem de angajat personal și pentru asta nu pot decât să te laud. Grazie, barones. Mulțumim doamnei Ashton și acum are cuvântul două minute raportorul Howitt. Mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă Ashton, pentru angajamentele pe care vi le-ați luat aici. Ca înalt reprezentant aveți uh, o experiență foarte bună și e important ce ați spus în legătură și cu măsurătorile necesare. Uh, de asemenea, și în ceea ce privește pedapsa capitală și ce ați făcut pe lângă ONU, pentru toate acestea meritați laudele noastre. Le mulțumesc raportorilor din umbre, mulțumesc doamnei Le Grip pentru propunerea ei. Salut contribuția ei, a domnilor Brock, doamnei Matera, doamnei Gal de la PPE și cu ajutorul dumnealor am ajuns la un consens uh, între toate partidele. Doamnei Latford, în ceea ce privește aderarea la CEDO și discuțiile de la Consiliu, despre care am discutat aici, dar și la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, s-a văzut clar că opoziția făcută de Marea Britanie și de partidul dumneavoastră e clară. Uh, eu sper ca lucrurile să se schimbe săptămâna asta, însă nu mă aștept la multe. În raportul meu spun că sunt împotriva standardelor duble, așa cum a spus și domnul uh, și un coleg aici. Da, domnul Clays, acum cred că dumneavoastră ar trebui să vorbiți despre uciderile de negri și de albi în Africa de Sud. Domnul Sarla Franca vorbeam de Argentina și nu de Columbia și uh, Deși sunt de acord cu ce au spus și Mansky, și Provera în legătură cu persecutarea creștinilor, e important să spunem că nu au început acestea cu primăvara arabă. Eu voi condamna toate persecuțiile împotriva tuturor religiilor peste tot. Salut contribuțiile doamnelor Costello și Deicaz în legătură cu persoanele LGTB. Homosexualitatea nu are cum să fie clasificată drept boală și sper ca deputații să mă ajute cu amendamentul 8. Salut de asemenea contribuțiile domnilor Tavare și doamnei Miranda în legătură cu popoarele indigene. Sprijin amendamentele dumneavoastră. Și în legătură cu calculele doamnei Ashton, sunt corecte. Sunt uh, raportorul numărul 28 pe acest raport de la alegerile directe pentru Parlamentul European și le mulțumesc colegilor pentru că mi-au acordat privilegiul de a duce la bun sfârșit această sarcină. Vă mulțumesc, se încheie discuția, votul va avea loc mâine la 11 jumate. Acum vom avea declarația vicepreședintei Comisiei, înaltului reprezentant pentru afaceri